Yeah. Stimați colegi, am ajuns la vot. So, colleagues, the first vote we have is uh, Primul vot, stimați colegi, este uh, asupra raportului doamnei Regner în cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Steve Briois.